Indico, are you ready? Can, can, we, can we start? Um, welcome back to this afternoon session. We're running a few minutes late and I know we've got a lot to cover today. Um, eh, uh... Haideți să începem. Avem uh, acum un schimb de părere privind amendamentele cu privire la raportul privind guvernanța pieței unice în cadrul semestrului european 2015 Doamna Galpelț este raportor. Puteți să luați cuvântul. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, uh, să îmi spuneți, vă rog, dacă nu sunteți pe lista raportorilor din umbră. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. În primul rând, uh, aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră și celorlalți colegi pentru cooperarea de care au dat dovadă până acum. Această cooperare a fost încunată de succes, fiind uh, termenele foarte scurte pe care le-am avut la dispoziție. Cu toate acestea, Colegii mei eh, au fost foarte activ, eh, activi și au înaintat 161 de amendamente într-o perioadă de timp atât de scurtă, ceea ce înseamnă că acest subiect este extrem de important și eh, înseamnă că vă interesează foarte mult, stimați colegi, majoritatea amendamentelor. Merg în aceeași direcție ca mm, abordarea mea inițială, ceea ce a făcut uh, lucrurile mai ușoare. Deci, cum spuneam, amendamentele merg în aceeași direcție și majoritatea colegilor uh, sunt de acord, de fapt toată lumea este de acord că pentru, pentru ca piața unică să funcționeze cum trebuie, avem nevoie de mai mult decât o reformă a cadrului juridic al Uniunii Europene. Trebuie să fim mai atenți la punerea în aplicare, iar pentru acest lucru, iar din acest motiv, trebuie să fim uh, foarte atenți la obstacolele, piedicile care apar și problemele uh, care se manifestă, ce trebuie eliminate, soluționate. În ceea ce privește sarcinile, ce trebuie să facem noi este să derulăm o revizuire a rolului strategiei 2020. Noi trebuie să vedem unde s-a făcut progres și, în egală măsură, trebuie să identificăm problemele, greutățile și să stabilim priorități de politici. Aș dori să fac referire la un lucru nefericit Nu e numai nefericit, nu înțeleg de ce Comisia Europeană nu a întocmit un document privind integrarea pieței unice, care să fie, care să însoțească studiul anual de creștere. Acest lucru este regretabil și aș dori să știu de ce de ce nu s-a făcut acest lucru anul acesta și de ce s-a um, abordat o altă structură anul acesta. Aș dori să ne spună Comisia de ce și-au schimbat abordarea anul acesta. Aș dori să înaintez un amendament cu sprijinul majorității colegilor, sper, pentru a îndrepta lucrurile. În ceea ce privește amendamentele, Mă bucur că majoritatea acestora s-au concentrat asupra unor uh, aspecte cheie, cum uh, mai, mai ales asupra unor aspecte cheie unde există potențial de creștere. Servicii, rețele și economia digitală. Amendamentele, precum uh, raportul inițial subliniază progresul care s-a făcut deja și uh, exprimă nevoia și dorința de a folosi potențialul neexplorat al serviciilor. Piața unică funcționează în ceea ce privește bunurile. Iar dar Uniunea Europeană trebuie să se asigure că cadrul juridic este cel potrivit în această lume globalizată. Sprijin amendamentele care au ca scop îmbunătățirea funcționării sectorului financiar și, uh, cum spuneam, le sprijin întru totul. Colegii au înaintat amendamente cu privire la piața digitală unică. Sunt de acord cu majoritatea acestor amendamente, fiindcă sunt de părere că trebuie să folosim potențialul uh, neexplorat uh, din acest domeniu. Rețelele sunt în continuare importante și reprezintă coloana vertebrală a economiei noastre energia, transportul, uh, comunicațiile electronice, toate acestea reprezintă 8,9% din plus valoare și reprezintă 6,1% din ocuparea forței de muncă. Sectorul digital este unul dintre principalele motoare ale productivității, creativității și inovației. Amendamentele pe marginea economiei digitale vor fi sprijinite, însă ar putea să fie nevoie de unele amendamente de compromis, fiindcă există suprapuneri. Aș dori să fac referire la anumite amendamente. Amendamentul 15, Coferati Gutierrez. Ei cer uh, o politică de reindustrializare, o strategie de reindustrializare în anumite sectoare pentru atingerea unor obiective. Părerea mea este că acest amendament uh, iese din uh, sfera de competență a acestui raport, plus valoarea este îndoielnică în ceea ce privește piața unică. Astfel încât uh, nu sunt uh, sigură dacă pot accepta acest amendament. Aș prefera să mai vorbesc cu colegii. Uh, reacția mea ar fi să vă spun că acest amendament nu ține de mandatul raportului meu. Un alt amendament uh, Este un amendament care se referă la un aspect uh, important despre care am vorbit uh, la Strasburg. Combaterea evaziunii și fraudei fiscale. Da, acest subiect este important, dar formularea amendamentelor nu este potrivită, fiindcă s-ar putea să deschidă anumite dezbateri politice și să dea naștere unor conflicte între grupuri. Nu cred că e locul acest raport să arătăm cu degetul anumite țări sau anumiți politicieni. Iar cât privește punerea în aplicare a măsurilor ce au ca scop combaterea fraudei fiscale, salut amendamentele înaintate în această direcție, dar am unele rezerve în ceea ce privește restul amendamentelor. Amendamentele 42 și 43. Problema aici este că problema este că aceste amendamente sunt ambigue. Aceste amendamente cer Comisiei posibilitatea de a înainta rapoartele specifice pe țară în Parlamentele Naționale înainte de a fi prezentate în fața Consiliului. Eu cred că implicarea Parlamentelor Naționale nu este binevenită aici. Și încă o dată vă spun că, după părerea mea, e nevoie de o discuție un amendament cere raportare trimestrială. După mine e prea mult. Nu e practic așa ceva. Dar încă o dată vă spun că aș dori să discut cu raportorii din umbră acest subiect. Doamnă președinte, iată o trecere în revistă a unor amendamente înaintate de colegii mei. După cum am spus, majoritatea amendamentelor merg în aceeași direcție cu um, abordarea mea, cu excepția celor la care am făcut referire, unde e nevoie de mai mult dialog. Vă mulțumesc foarte mult pentru munca depusă și a, aștept cu nerăbdare să continui colaborarea cu dumneavoastră. Sergio Gutierrez, thank you very much. Sim. Sí, presidenta, y gracias. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc raportorului pentru această prezentare, pentru toată activitatea sa. Cred că totul s-a derulat într-o atmosferă foarte bună de cooperare. În primul rând, vreau să vă spun că noi, Comisia INCO, trebuie să fim împotriva facerii un unui pas înapoi E prima dată în cadrul semestrului european când nu avem o anexă cu privire la studiul privind creșterea anuală și în, în uh, piața unică. Și cred că e un pas înapoi. Cred că trebuie să ne gândim mult mai bine și să ne plângem de acest lucru Comitetului Executiv, să ne asigurăm că acest lucru nu se mai întâmplă, să corectăm aceste aspecte, pentru că ni se spune că în această nouă etapă avem nevoie de creștere și de locuri de muncă, dar trebuie să nu doar rostim acest cuvânt creștere, avem nevoie de politicile care să ducă la o creștere durabilă. E vorba de o altă creștere decât cea pe care am cunoscut-o în ultimii 10 ani. Deci, uh, există o contradicție între ceea ce spune Comisia și ce se întâmplă de fapt. Această chestiune a anexei în studiul privind creșterea este o contradicție pe care trebuie să o subliniem noi, Comisia noastră, pentru că E singurul instrument pe care Parlamentul îl are pentru a avea un efect asupra politicilor la nivel național. Semestrul european se ocupă de diversele neajunsuri, probleme, greutăți, analizează strategiile economice, iar acum pentru prima dată nu vedem uh, subliniate diferențele față de perioada anterioară. Dacă e vorba de un studiu privind creșterea, prin intermediul său ar trebui să ne asigurăm că nu facem aceleași greșeli încă o dată. Mi s-a spus că s-a ajuns la un uh, nivel de oboseală privind uh, această reformă, dar dacă vrem să creăm o piață digitală unică și să încurajăm comerțul electronic, atunci s-ar rezolva niște probleme pe care statele membre le au din cauza lipsei creșterii economice. Procesul semestrului european trebuie să ia în considerare aceste lucruri. În afară de asta, există un numitor comun al uh, amendamentelor depuse de grupuri și anume se încearcă să se facă pași către o piață unică reală. Sunt mai multe puncte de vedere. Unii cred că trebuie promovate unele aspecte, alții altele. În general, suntem de acord. Există unele amendamente care mă preocupă și pe mine, care n-aș vrea, adică mă tem că ar pune o frână pieței interne, pieței interne digitale și sunt împotriva acelor amendamente. Dar în principal, în general, cred că se pot face compromisuri și putem să ajungem la un text solid, coerent, pe care să-l uh, transmitem Comisiei. În general, lucrurile stau bine, însă vreau să analizăm planul de investiții, să analizăm planul Juncker, dincolo de cifre, de uh, sumele avansate, trebuie să ne asigurăm că se elimină obstacolele din calea pieței unice digitale, că se pun în valoare uh, energiile acestei piețe și potențialul său. Uneori avem tendința să ne concentrăm pe costurile fixe ale companiilor, salarii și așa mai departe, dar dacă ne uităm la costurile cu energia, acestea sunt încă și mai mari cam 30% din costuri în, în anumite uh, zone. Deci, lumea uh, se plânge că salariile uh, scad în termeni reali, însă dacă analizăm puțin piața energiei, vom putea, că, vom, vom putea uh, găsi modalități de a scădea prețul energiei pentru a scădea și cheltuielile în industria digitală și nu numai. Cred că asta ar fi o cale de a merge înainte. Deci, cred că trebuie să pariem pe această piață digitală unică pentru că diferențele dintre noi și Statele Unite, de exemplu, sunt alarmante. Trebuie să facem ceva. Trebuie să creăm oportunități pentru IMM-uri și pentru companiile mari, pentru că dacă nu vom avea o piață digitală, pentru că nu ne străduim unde ajuns, atunci vom, vom vedea consecințele la nivelul întregii Uniuni. Trebuie să vorbim și despre reindustrializare. Este un numitor comun. Toate tipurile de uh, industrie intră la acest capitol. industria face parte într-o măsură mare din uh, PIB-ul european, însă deocamdată avem o uh, diferență de 5-6% între industria la nivel european și alte regiuni din lume. Fără industrie, fără reindustrializare, nu vom avea o creștere reală. Acest lucru se tot discută de 10 ani, dar nu știu dacă avem un plan coerent. Nu vorbesc, nu vorbesc despre industriile tradiționale. Există și feluri, alte feluri în care putem să angajăm oamenii în uh, industrii inovative, în uh, industrii de nișă care se vor dezvolta în, în următorii ani. Trebuie să luăm aceste lucruri foarte serios. Există, deci, câteva puncte pe care le avem în comun și cu celelalte comisii. Trebuie să subliniem acest uh, lucru și, în ultimul rând, trebuie să îmbunătățim lanțul valoric, indiferent de domeniul despre care vorbim. Cred că aici uh, noua directivă pentru achiziții publice este foarte bună pentru IMM-uri pentru că aceștia nu prea au acces în uh, sistemele de licitații publice din uh, alte state decât cele în care sunt uh, stabilite. 99% dintre IMM-uri nu au șansa să liciteze decât în cadrul propriului stat membru. Și cred că este o pierdere fantastică. Nu ne permitem să pierdem atât. Apoi, analizând puțin mai îndeaproape acordurile comerciale trebuie să le promovăm mai bine. Dar asta ar putea să ducă la anumite probleme pentru sectoare strategice, ceea ce trebuie evitat. Încă o dată, Închei aici. Mulțumesc foarte mult raportorului pentru activitatea sa, pentru proiectul de raport. Cred că acesta poate fi sprijinit de majoritatea membrilor acestei comisii. Foarte bună activitatea în, în, între noi, o colaborare foarte bună. Um, thank you. I'm Mulțumesc. Și eu sunt uh, raportor din umbră la acest raport. Grupul meu are câteva preocupări. Preocuparea trebuie să ne asigurăm că semestrul european servește scopurile pentru care a fost proiectat, adică să ajute statele membre să facă schimb de bune practici, nu să transmită deciziile de la vârf către bază la, de la nivel european e nevoie de o flexibilitate, de interpretarea criteriilor. Indicatorii pot fi foarte utili, dar pot să și distorsioneze piața, pentru că obligă o, o parte a pieței să intre pe un teren pe care nu avem indicatori de măsurare și apar astfel distorsiuni și în alte sectoare. Deci sper că acest indicator să rămână flexibil. Dacă e posibil să folosim indicatori care măsoară performanța europeană în context global, astfel încât să stăm cu ochii pe competitivitatea Europei. Domnul Calas, domnul Gărig și ei au depus amendamente cu privire la competitivitatea globală. Mai avem amendamente cu privire la uh, consultarea actorilor implicați. Acesta va fi un proces continuu, sperăm. Am avansat un, niște amendamente și cu privire la o uh, mai bună reglementare atât în legislația primară cât și în cea secundară. Mai sunt câteva amendamente cu privire la sectorul digital și sectorul energetic și aici ai nevoie de câteva compromisuri serioase, mai ales uh, care să sublinieze beneficiile sectorului servicii. În legătură cu comerțul electronic am analizat câteva obstacole am văzut că acolo scris ceva de protejarea drepturilor uh, de proprietate intelectuală, dar nu e vorba doar de orice tip de comerț. Eu vă sugerez să scoateți, scoateți acea referință, dar dacă doriți să o păstrați, trebuie să spunem că protejarea drepturilor de proprietate intelectuală este necesară doar în contextul comerțului electronic și de asemenea la, am amendamente cu privire la asigurarea alegerii consumatorului, mai ales în ceea ce privește produsele financiare din Europa. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru ce ați făcut până acum și lucrăm în continuare cu mare drag la găsirea de compromisuri în legătură cu aceste amendamente. Mulțumesc. Domnul Antones, ALDE. Mulțumesc. Vreau să atrag atenția asupra amendamentelor depuse de echipa ALDE. Noi am uh, găsit o serie de greșeli aici. Metodologia pentru măsurarea reducerii sarcinii administrative. Cred că e foarte important să ne gândim cum facem acest lucru. Avem o metodologie? E foarte important să măsurăm, să avem acest parametru de care vorbeam, care e foarte uh, împovărător pentru multe IMM-uri din Europa. E prea multă birocrație. Mai multe state membre au făcut câte ceva în acest domeniu și este momentul să aducem aceste inițiative și bune practici la nivel european. Ar fi o mutare foarte bună din punct de vedere metodologic. Încă ceva, punerea în aplicare a semestrului european. Cred și repetăm de atâta timp că trebuie să punem bine în practic aceste lucruri. Acum uh, am să vă propun uh, amendamentul 40, la amendamentul 43 o formulare uh, din declarația PPE din 14 octombrie. Trebuie să recunoaștem că o piață unică funcțională este esențială pentru funcționarea economiei în Europa Trebuie să existe această piață unică, asta e scopul nostru. Investitorii și consumatorii sunt afectați de fragmentarea pieței unice. În același timp avem nevoie de reforme structurale și politici pentru creștere la nivel european pentru a reda încrederea investitorilor. Deci reforme structurale. Acest lucru e foarte important. Uniunea Europeană trebuie să rămână competitivă într-o lume în care sectorul uh, digital uh, prezintă multe provocări. Una dintre prioritățile noastre ar trebui să investim în rețele de bandă largă și uh, tehnologie 4G de comunicații peste tot. Trebuie să reformăm sistemul de drepturi de proprietate intelectuală pentru a ne asigura că funcționează piața unică digitală. Pentru drepturile consumatorului este important de știut că, deși există niște mecanisme pentru a asigura drepturile consumatorilor online, în practică acestea nu funcționează. Iar Uniunea trebuie să accelereze eforturile pentru a garanta aceste drepturi. Atâta timp cât această problemă rămâne, va fi imposibil să uh, uh exploatăm potențialul comerțului electronic la nivel uh, european. Trebuie să democratizăm uh, telecomunicațiile în Europa. Trebuie să digitalizăm administrația publică, de asemenea, care ar, uh, ceea ce ar duce la economii substanțiale. Mulțumesc. Dennis de Jong. Dennis de Jong. Mulțumesc, Vicky. Mulțumesc și eu raportorului pentru că în principiu este un proiect de aviz foarte bun. Uh, contribuțiile uh, raportorilor din umbră au venit să îmbogățească acest aviz, uh, nu îi fură nimic din farmec. Sunt de acord cu cei care au subliniat importanța pieței unice digitale. Nu am depus foarte multe amendamente Dar sunt de acord cu ce am auzit cu prioritățile pentru drepturile consumatorilor online și așa mai departe. Majoritatea amendamentelor mele se leagă de faptul că nu doar investitorii trebuie să fie sprijiniți pe piața unică internă, ci și toți cetățenii. Vedem că sărăcia și șomajul sunt principalele probleme care afectează foarte multă lume și subminează încrederea în Europa și încrederea în piața unică vom asista la măsuri uh, și tendințe din ce în ce mai protecționiste din partea statelor membre, tocmai din cauza problemei șomajului. Și cred că este important să subliniem și dimensiunea socială a pieței interne, fără să uh, din potrivă, subliniind uh, principiul acesta al solidarității pieței interne. Câteva amendamente de ale mele se leagă de acest principiu și Cred că sunt uh, foarte clare uh, de la sine înțeles că nu avem idei noi uh, revoluționare acum, aceste sisteme deja există, dar aș vrea să explic puțin mai în detaliu ceea ce am propus în ceea ce privește acordurile comerciale N-am să intru în uh, dezbaterea generală dacă aceste acorduri uh, generale sunt bune sau proaste, dar cred că această comisie, ținând cont de ce s-a întâmplat în mecanismul de cooperare pentru reglementare, uh, trebuie să țină cont de regulile pe care chiar noi le-am elaborat în trecut. Poate acestea trebuie revizuite, poate din nevoie de noi reguli, însă atunci când mergem la Consiliul uh, de Cooperare pentru Reglementare, de multe ori Consiliul nu este reprezentat și după aceea avem negocieri cu funcționarii Comisiei, cu alți actori implicați, uh, cu părții de, uh, în negociere, de exemplu cu Statele Unite sau Canada. Și apoi vine rezultatul la Parlament, iar noi va trebui să îl respingem. Pe viitor, poate că această comisie nu se va mai ocupa de detaliile acordurilor comerciale. N-am auzit încă nicio explicație din partea comisiei în legătură cu o altă modalitate de organizare. Dacă acordurile acestea trec prin Parlament, atunci o să vrea și Congresul Statelor Unite să aibă un cuvânt de spus în negocieri. O să apară negocieri între grupuri parlamentare de o parte și de alta a Oceanului Atlantic și până la urmă nici n-au început încă uh, practic negocierile. Aud că sfârșitul lor e încă departe și dacă vorbim despre punerea în aplicare a pieței unice, trebuie să ținem cont de faptul că nu știm cum va fi organizată această piață internă dacă nu ne spune Comisia foarte clar cum va fi organizată. Mulțumesc. Am Pascal de Rond. Merci. Euh. Pascal, mulțumesc, Vicky. Nu vreau să mai adaug și eu celor spuse foarte clar cu privire uh, la TTIP și la capacitatea pe care o are Parlamentul de a acționa pe marginea unor subiecte. Aș dori și eu să felicit domnului raportor uh, pentru activitatea desfășurată. Ne dăm seama că există o adevărată voință de a ține cont de observațiile colegilor uh, lucru lăudabil. Chestiunea fiscală, acum să zicem, observații cu privire la armonizarea fiscală pentru mine, acesta era unul dintre amendamentele înaintate. Pentru mine nu, eu nu aș trage, nu aș, nu aș pune semnul legal uh, cu, cu conflict politic între noi, chiar dacă uneori există dezbateri, fiindcă, fiindcă dacă am uh, înțeles eu bine ce a zis președintele Juncker, uh, care a venit uh, de două ori la Parlamentul European, deja cum înțeles eu bine, acesta devenea, devenea un element principal al politicilor publice și, și a pune în aplicare uh, a unei Europe mai convergente privind aceste aspecte, care va, ceea, ce va permite, ceea ce ne va permite să găsim uh, finanțarea de care avem nevoie pentru a pentru investiții și pentru a fi o pârghie la nivelul investițiilor private de care avem uh, nevoie. Nu trebuie să uh, fie dat la o parte, fiindcă ar putea să creeze conflicte, convergența fiscală, fiindcă eu sunt convins că reprezintă unul dintre principalele instrumente de care ar, pe care ar trebui să le avem la dispoziție pentru a putea pune în aplicare uh, aceste politici publice. Acum, asta în primul rând. Apoi, da, sunt gata să, să, să mai uh, discut aceste aspecte pentru că uh, uh să zicem, uh, într-o dimensiune pragmatică și nu politică. Chiar dacă pentru mine pe mine nu mă deranjează să discutăm politică într-o incintă parlamentară. Celelalte puncte, bine, nu o să intru acum în detalii cu privire la amendamentele mele, dar insist asupra faptului că uh, criteriile agendei 2020 trebuie să fie reluate și reafirmate, ceea ce înseamnă că piața nu trebuie să fie orice fel de piață. Există niște criterii legate de creștere, de creșterea durabilă, uh, și e foarte bine să atragem atenția, să reamintim acest lucru, că trebuie să se respecte unele obligații sociale, unele criterii sociale și de mediu. Este vorba aici despre ocrotirea, în egală măsură, a valorilor care stau la baza construcției europene și eh, care nu trebuie pierdute din vedere mm, în dorința noastră de a fi mai eficienți și mai competitivi. Eu cred că nu poate exista creștere durabilă fără noțiuni, fără noțiuni uh, legate de eficiență și capacitatea de a conlucra. Iată ce doream să vă spun. Bine, uh, n-am vrut să intru în amănunte ceea ce protecția consumatorilor și acțiunile colective, acțiunile Um, colective unde comisia ar putea să aibă uh, o acțiune mai uh, puternică și ar putea să-i reamintim acest lucru. Vă mulțumesc. Thank you. Dynamism. Mulțumesc. Dinamism. Foarte bine. Doamna Grapini, mai dorește cineva să ia cuvântul în afară de domnia sa? Vă rog să-mi spuneți. Mulțumesc mult, doamnă președintă. Încep prin a felicita pe doamna raportor și și raportorii din umbră. E un raport greu, dar foarte important pentru noi. Până la urmă, e ca un corolar. Funcționarea pieții unice cuprinde tot și dacă acest raport va fi bine întocmit și cu amendamente bine formulate cum spunea doamna uh, raportor sunt convinsă că o să găsim înțelegere indiferent de grupul politic. până la urmă aici am venit din țările noastre pentru a face o mai bună reglementare dacă recunoaștem nevoia unei uniuni și a unei piețe unice de aceea doamnă raportor vin cu rugămintea eu nu sunt nici raportor din umbră sunt membru al acestei comisii și încerc să fiu prezentă peste tot pentru a înțelege bine ce vrem să facem. sunt la primul mandat și poate din acest motiv uh, îmi trebuie mai mult timp să, să asist la dezbateri am ascultat și ce au spus raportorii din umbră două probleme aș vrea poate puteți să mi explicați de ce aveți o reținere la amendamentul legat de rapoartele de țară. rapoartele de țară dumneavoastră ați prezentat sau poate n am înțeles eu bine ați avut un amendament prin care raportul de țară ar fi trebuit prezentat întâi în parlamentul național înainte de a se prezenta la consiliu și aveți o reținere pentru acest amendament. dacă nu e așa înseamnă că am înțeles greșit dar dacă dumneavoastră asta vreți să susțineți aș vrea să înțeleg de ce pentru că până la urmă eu uh, am fost și în parlament național am fost și în guvern ministru până la urmă o țară când prezintă consiliului trebuie să aibă dacă vreți susținerea uh, și uh, aprobarea dacă vreți a instituției care este cea mai reprezentativă și aceea este parlamentul nu guvernul. de aceea eu n aș crede că nu este bine sigur frecvența este altceva că la trei luni sau dar uh, cred că este bine ca să implicăm parlamentele naționale nouă ne place de exemplu ca parlament european să ne implicăm și cerem comisiei și consiliului să, fim mult mai uh, um, cu putere de, uh, deliberare să zic așa și atunci poate că aici ar trebui să vedem cum îl formulăm încât să rămână. iar la cel legat de reindustrializare uh, sunt uh, foarte de acord cu ce spunea colegul meu din dreapta chiar dacă e în uh, grupul de stânga <laughs> uh, toți și eu înainte de a veni aici am auzit de faptul că uniunea europeană suferă de dezindustrializare și atunci dacă suferă de dezindustrializare trebuie să o reindustrializăm. păi unde ar încăpea dacă spuneți că ar ieși din raportul ăsta unde și ar găsi locul Uh, problema asta a reindustrializării dacă nu la piața unică sau uh, poate că îl reformulăm dar în orice caz din punctul meu de vedere cred că ar trebui să avem aici și ceva legat de reindustrializare și vă mulțumesc foarte mult încă o dată apreciez munca e un raport foarte greu. Mulțumesc foarte mult. Uh, mă alătur și eu felicitărilor exprimate, pentru, exprimate către doamna raportor. Uh, mergem pe calea cea bună. Pe scurt, dacă îmi permiteți, uh, o să o să rezum, o să trec în revistă cele spuse până acum, poate, unele dintre ele, pentru ca semestrul european să, să integreze eficiența și pertinența pieței unice pentru economia Uniunii Europene, există două elemente ce trebuie subliniate. În primul rând este vorba despre faptul că, e, că nu este suficientă legislația, o legislație bună. Aceasta trebuie să fie eficiență. Eficacitatea acesteia trebuie să fie uh, uh, evidențiată și uh, mulți dintre dumneavoastră ați vorbit și sunt cu totul de acord, ați vorbit despre piața digitală. Cu cât ne îndreptăm mai mult, de, cu cât uh, ne îndreptăm mai mult uh, către piața digitală, cu atât uh, uh um, cu atât eficiența drepturilor uh, slăbește. Iar acest aspect este extrem de important, iar în ceea ce privește drepturile, orice este tulburat de uh, piața digitală, vom ști că cine va avea de suferit? IMM-urile și consumatorii, nu marile companii care se vor, uh, se vor descurca. Uh, iar uh, creșterea pe piața unică depinde foarte mult de toți actorii economici, unde se regăsesc și IMM-urile și uh, consumatorii. Deci asta este foarte important, trebuie spus acest lucru. Până la urmă, dacă piața unică nu este folosită cum trebuie, acest lucru se manifestă la toate grupurile de consumatori. Iar la nivelul indicatorilor trebuie integrați toți actorii, trebuie să se țină cont de uh, eficacitatea și mai ales fiindcă aici este vorba despre uh, activitatea comisiei noastre, mai ales uh, de căile de recurs, de căile de atac în momentul în care nu se respectă procedura și legislația. Bun, cred că suntem pe aceeași lungime de undă și sunt sigur că vom ajunge la un consens uh, prin intermediul amendamentelor de compromis. Vă mulțumesc. So, um, I don't see any other speakers. Nu mai văd alți vorbitori. Poate raportorul va dori să facă alte mențiuni. Mulțumesc. Mulțumesc. Înainte de a face un rezumat, permiteți-mi să întreb comisia, să solicit comisiei uh, un răspuns la întrebarea mea privind raportul uh, despre integrarea pieței unice nu a fost produs acesta odată cu proiectul național. Dar avem au, au, eh, domnul Marci, eh, care a participat la audier, da. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe scurt, înainte de răspund, eh, răspunde la întrebarea pusă, aș vrea să menționez că noi, cei de la Comisie, salutăm conținutul acestui raport referitor la piața unică și uh, nivelul de ambiție legat de piața unică. Uh, se lucrează acum uh, la programul de lucru pentru 2015, nu am ajuns la o versiune finală. Trebuie spus că în acest raport ne concentrăm pe domenii unde trebuie să aprofundăm piața unică. E vorba de servicii, de produse digitale și bunuri și așa mai departe. Deci acestea ar fi prioritățile pe lângă altele, desigur. Veți vedea că lucrurile progresează. Acum, de asemenea, uh, punerea în aplicare a legii este iarăși importantă și nu este vorba doar despre procedurile standard, este vorba și despre uh, posibilitatea oferită companiilor de a, uh, se, de a atinge o conformitate prin instrumentele digitale în relații transfrontaliere, de care să beneficieze cât mai multe companii. Deci Uh, tehnologia este un avantaj și pentru IMM-uri. Și sperăm să obținem acest lucru în cadrul uh, pieței unice. Legate, legat de întrebarea privind raportul, cre, nu, Comisia nu privește acest fapt că nu există un raport privind integrarea ca uh, pe un pas în urmă, înapoi. E, nu este legat de importanța pe care o acordăm pieței unice. Dacă ne uităm la studiul uh, anual și îl uh, comparăm cu cel din anii trecuți, veți vedea că îi se acordă o importanță mult mai mare pieței unice, mai ales când uh, vine vorba despre ce trebuie făcut la nivel european și național. Este mult mai ambițios și mult mai detaliat și analiza ne-a arătat care sunt lacunele în comparație cu anii trecuți. De asemenea, în cadrul semestrului european încercăm să ajutăm statele membre să uh, pună în aplicare măsurile aferente. Deci, uh, nu uh, este o lipsă de importanță acordată de către o comisie pieței unice. Comisia nouă nu a inclus un aspect pentru că vrem să revizuim modul de raportare cu privire la piața unică. Deci, avem alte instrumente de raportare. Avem acel raport, avem un scoreboard, avem alte instrumente de măsurare a competitivității. Deci raportăm cu privire la uh, funcționarea pieței unice. Uh, cred că sunt instrumente care vor fi mai bune decât ceea ce am avut până în prezent. Lucrăm la ele și credem că în 2015 uh, le vom putea înainta, deci un instrument nou de raportare puteți vorbi mai rar, este o cerere din partea interpreților. Bun. Nu este o chestiune de, non, de neacordare a unui, a unui grad de importanță a acestei chestiuni. Dar vrem să progresăm în 2015. Mulțumesc. Raportorul, mulțumim. Mulțumesc uh, Comisiei pentru explicații. Nu sunt mult mai înțeleaptă sau mai fericită. Cred că dacă există ceva cu adevărat important, atunci uh, nu ar trebui să omitem acest lucru. Ar trebui să subliniem importanța acestor aspecte subliniem importanța acestor aspecte uh, referitoare la îmbunătățirea unor propuneri, bine, aceste lucruri ne pun pe gânduri. Ar trebui să indicăm uh, în raportul de creștere care sunt uh, lacunele, astfel încât ele să fie evidențiate. Ar trebui să dedicăm un capitol separat uh, acestor, uh, acestor lucruri. Deci această integrare este importantă. Integrarea este acum identică cu rata de transpunere, uh, dar depășește de fapt în importanță acest lucru. Mulțumim pentru contribuțiile din partea raportorilor din umbră și pentru opiniile lor. Am fost de acord cu majoritatea lor și, după cum am menționat, eu uh, mă aflu în uh, fericita poziție de a putea spune că amendamentele sunt practic în concordanță cu lucrurile menționate în raportul meu. Deci cred că uh, va fi destul de ușor să ajung la compromisuri și uh, sper să um, obțin cele mai bune compromisuri. Sunt câteva subiecte um, care poate au fost uh, prost înțelese sau poate n-am reușit să mă fac înțeleasă cum trebuie. În ceea ce privește uh, amendamentul domnului Gorgas, am, uh, ne-am pus de acord cu privire la majoritatea lucrurilor spuse. Aspectul principal se referă la parlamentele naționale ar trebui să-și reconfirme responsabilitățile. Vrem să le uh, integrăm în acest proces și spunem întotdeauna că avem aceeași impresie. Uh, uh, parlamentele naționale nu se comportă ca și cum s-ar fi trecut uh, peste ele. Și de aceea e bine să fie implicate. Deci, sunt de acord în totalitate cu la modul general cu, ce, cu, ceea, ce a spus, cu ceea ce s-a spus legat de implicarea parlamentelor uh, naționale. În ceea ce privește rapoartele trimestriale, nu pot fi de acord cu ceea ce a spus dumneavoastră. Un trimestru este o perioadă foarte scurtă de timp Uh, când se trece de la un raport la altul, la cel următor, fără uh, fondul IT necesar, cunoștințele IT necesare, uh, colectarea de date și așa mai departe. Deci avem acest, uh, această bază IT, când va fi uh, disponibilă, uh, voi fi deschisă la propunerea dumneavoastră. Deocamdată nu sunt uh, cu adevărat sigură așa cum este recomandat el de comisie, raportul trimestrial ar, trebui, ar trebui să poată fi pus în practică uh, la recomandările um, statelor membre. Uh, mă voi uh, preocupa de acest aspect, însă destul de precau- cu precauție. De asemenea, putem fi de acord cu privire la cele spuse legate de evaziunea fiscală. Uh, Însă, um, pe cât de drăguțe pot fi aceste politici, trebuie să existe și o nuanțare, pentru că altfel uh, slăbim uh, poziția noastră în loc să o întărim. Deci uh, vreau să temperez aceste inițiative și sunt convins că vom putea ajunge la un compromis. Pot fi de acord cu domnul Rockford, ceea ce privește Uh, calitatea legislației, care trebuie să fie și eficientă. Este un domeniu care uh, se dezvoltă foarte rapid, uh, produsele și serviciile, iar legislația trebuie să țină pasul cu această evoluție, astfel încât toate neajunsurile pieței unice să fie eliminate. Încă o dată, aș vrea să solicit comisiei um, să se gândească la propunere, la propunerea ei, și aș vrea să îi rog pe ceilalți uh, raportori din umbră să elaboreze o poziție comună în acest domeniu, fie în sub forma unei cereri către, unei solicitări către comisie sau unui amendament oral. Forma nu e atât de importantă, mai degrabă conținutul pentru că uh, ne va oglindi opinia tuturor. Mulțumesc doamnelor și domnilor uh, și doamnă președinte, sunt pregătită să găsesc compromisuri. Mulțumim și noi. Puteți uh, repeta feedback-ul dat la începutul ședinței de dimineață, schimbul de opinii care a avut loc între colegiul comisarilor și președinții Uh, com uh, comisiilor la care am uh, participat eu ieri seară, domnul Katainen a subliniat importanța aprofundării pieței unice, a punerii în practică a acțiunilor și aceasta a fost o prioritate cheie pe care a menționat-o. Uh, uh, unul dintre comentariile făcute s-a referit la îmbunătățirea pieței unice în cadrul semestrului, iar domnul Cătainen nu a revenit asupra acelui punct. Deci Comisia spune acum, da, uh, piața, piața unică este cu adevărat importantă, dar vrem uh, să monitorizăm și să raportăm altfel? Pentru că noi am dorit să înțelegem mai mult despre modul în care intenționați să faceți aceste lucruri de dimineață, azi de dimineață m-am referit la acea întâlnire de ieri pe care am avut-o cu, eh, și eh, vreau să discut despre acest lucru cu coordonatorii, cum se poate eh, monitoriza activitatea cu privire la punerea în practică a prevederilor. Presupun că ne-ați auzit ce s-a spus, ce au spus raportorii, aspectele importante Uh, legate de uh, monitorizare. Sunt convinsă că cu toții trebuie să depunem mai multe eforturi și să-i ascultăm pe coordonator ce vor avea de spus uh, mai târziu. Mulțumesc! Doamna Katenstein va prezida pentru că eu sunt raportorul pe următorul dosar și mi-e mai, mi mai ușor să ascult uh, cele spuse dacă nu uh, sunt în același timp la prezidiu. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, care acum uh, ne va prezenta dosarul. Mulțumim. Um, un, uh, uh, uh o prezentare a situației echipamentelor de protecție individuale. Doamna Vicky Ford este raportor, deci sunteți de acord să Uh, continuăm? Da, Comisia are cuvântul și va prezenta evaluarea impactului. Mulțumim, uh, bună ziua, vă mulțumim pentru prilejul acordat. Uh, putem prezenta acum un rezumat al evaluării impactului cu privire la echipamentele de protecție. În primul rând, acest, această evaluare a fost elaborată și uh, noi am lansat două studii. De asemenea, am lansat consultările publice și am publicat un raport cu privire la rezultatele acestor consultări publice. Vreau de asemenea să mă refer la faptul că am primit 77 de răspunsuri, 27% dintre aceste reacții provenind de la companii, 18 de la de la industrie, 20% de la cetățeni, 14% de la autoritățile naționale și 20% de la organismele uh, notificate. În, în timpul acestui proces. Bun. De, deci pot să vă transmit aceste cifre și în scris. 27% Uh, dintre răspunsuri au provenit de la companii. 18% de la confederațiile industriale, 22%, nu, 21% îmi cer scuze, uh, au provenit de la cetățeni, 14% de la autoritățile naționale și 20% de la uh, organismele de standardizare notificate. În timpul acestui proces s-au discutat toate aspectele în cadrul grupului de lucru al uh, directivei EIP uh, cu, rep- cu reprezentanții asocia- asociațiilor, organismelor de standardizare și uh, organismelor notificate. Deci propunerea a fost adoptată pe data de 27 martie anului curent. Problemele principale atinse în cadrul acestei evaluări, uh, acoperirea produselor și extinderea gamei de produse vizate de directiva EIP, adăugarea unor tipuri de EIP și alegerea unor instrumente legale. Cu privire la uh, armonizare, este o, un angajament interinstituțional. În momentul în care revizuim noua procedură, trebuie să o, ar, trebuie să o armonizăm la uh, cadrul legal uh, NCL, noul cadru legislativ. Cam aceasta a fost ideea. Noi nu am introdus uh, modificări specifice cu privire la alte aspecte non-conforme, deci această evaluare se referă la NCL. Deci nu au fost uh, identificate uh, dificultăți sau uh, costuri uh, de notificare suplimentare uh, și costuri pentru IMM-uri. Alte poveri. Când am analizat uh, acoperirea produselor, am constatat că majoritatea statelor membre au uh, cerut uh, o excepție sau exista o excepție care se referă în particular la uh, mănușile de uscasnic care trebuie reexaminate. Și aceste produse ar trebui să fie incluse în regulament. Motivul acestei cereri este următorul se face o comparație cu exist directiva existentă și au trecut 25 de ani de când aceasta a devenit uh, o piață obligatorie. O uh, piață care a trebuit să fie supravegheată. De aceea nu este posibil să se diferențieze între aceste uh, produse pentru uz casnic și cele profesionale. Pentru că au același aspect, au aceeași culoare, sunt uh, vândute pe aceleași rafturi uh, la supermarket și de aceea ideea uh, a fost să se analizeze produsele pentru uz industrial. Noi, noi nu avem o problemă cu aceste produse. Problema se referă la statistica accidentelor. Încercăm să analizăm astfel de statistici, dar ele nu sunt uh, colectate și de statele membre, deci ele nu există practic. Noi am trimis solicitări către statele membre în acest sens. Uh, în caz, uh, într-un caz de peste 150.000 de incendii, și am cerut detalii suplimentare legate de aceste cazuri, pentru că există cazuri în care consumatorii au folosit produse non-conforme. Am analizat datele statistice cu privire la accidentele de muncă. Avem mai multe detalii, ne-am dorit mai multe detalii cu privire la cauzele uh, accidentelor respective, însă nu sunt disponibile astfel de statistici pentru că nu se spune acolo dacă s-au folosit echipamente de protecție. În timpul pregătirii acestei evaluări am solicitat ă, sau i-am întrebat pe producători dacă este o problemă, care sunt problemele lor. Și răspunsul pe care l-am primit a fost că nu e de fapt nicio problemă, pentru că în prezent producătorii care oferă acea gamă și care pretind protecție, care, pre, uh, care necesită astfel de uh, îndeplinirea unor astfel de criterii, ei chiar uh, oferă produse conforme. Dar dacă avem producători care oferă produse cu funcție de protecție, sau echipamente de protecție, sau dacă produsele lor nu, au, nu îndeplinesc acea funcție de protecție, atunci noi trebuie să le corectăm uh, gamele respective și asta implică costuri de între 10 și 20% din costul total de producție. Piața mănușilor este dominată de importuri, deci piața noastră se uh, cifrează la 1,5. În orice caz, piața a tuturor mănușilor <laughs> este de 1,5 miliarde de euro. Apoi, în plus, uh, produse similare, cum ar fi mănușile pentru grădinărit sau pentru activități de curățare, sunt incluse tot la aceste echipamente de protecție. Cu privire la clasificarea echipamentelor, trebuie să evaluăm situația unor produse care sunt gândite pentru protecția utilizatorilor împotriva unor um, riscuri letale și anume produse care nu au fost supuse acest, unor proceduri stricte de verificare a conformității. Deci sunt uh, uh veste de salvare, uh, veste antiglonț, veste antilovituri de cuțit și așa mai departe. Și uh, și echipamente de protecție fonică. Există persoane care au făcut confuzie între uh, termenii de uh, poluare fonică și poluare gravă fonică. Uh, de exemplu, când mergem cu avionul, nu suntem expuși unei poluări fonice grave. E vorba despre căștile de protecție împotriva acestei poluări fonice. Alte riscuri acoperite au fost incluse aici. Și a trebuit să notificăm anumite organisme astfel încât ele să verifice conformitatea produselor respective. Majoritatea companiilor din Uniunea Europeană au un sistem de asigurare a calității și de aceea costurile sunt uh, la un nivel minim. Bineînțeles, dacă nu există un sistem de asigurare a calității, costurile vor fi mai ridicate, pentru că sistemul uh, de asigurare a calității trebuie pornit de la zero. Și ar putea costa mai multe zeci de mii de euro. Dacă privim acum trei cerințe tehnice pe care trebuie să le îndeplinească producătorii și ceea ce am aflat din punerea aplicarea directivei a fost că există aceste trei cerințe care, de fapt, nu sunt practicabile sau nu sunt utile pentru consumatori. Propunerea a fost să fie retrase costuri uh, reduse pentru uh, producători și pentru organismele notificate. Deci, practic, nu trebuie să uh, intrăm în detaliu asupra pasajelor de text care privesc aceste aspecte tehnice și aceste criterii tehnice. Și, în cele din urmă, uh, transformarea directivei într-un regulament. În primul rând, pentru producători, ei nu vor uh, uh, mai fi supuși uh, unor legislații din 28 de țări diferite. Va exista un singur text în diferite limbi și am verificat, bineînțeles în conformitate cu principiul de subsidiaritate, care este, care este conținutul regulamentului? Care sunt cerințele care trebuie să fie valabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene? Statele membre, statele membre, organismele de omologare uh, și autoritățile trebuie să respecte aceste lucruri. Deci regulamentul nu uh, interferează cu competențele naționale. Sunt cerințe tehnice care trebuie să rămână la fel, chiar dacă sunt transpuse în legislația națională. Vă mulțumesc foarte mult. Suntem acum uh, pregătiți să răspundem la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumim. Thank you to the Commission for that. Uh, Mulțumesc Comisiei pentru această prezentare. Vreți să luați cuvântul acum, doamnă raportor? Mulțumesc. Am multe, am multe întrebări. Mulțumesc foarte mult uh, raportorilor din And clearly safety rules for products such clar uh, regulile de siguranță pentru echipamentele de protecție precum uh, vestele antiglonț uh, sunt esențiale, ele vor fi asigurate, sigur, pentru că această legislație este menită să ne asigurăm că importatorii acestor tipuri de produse din alte țări, din afara Europa, respectă aceleași standarde de calitate ca și uh, producătorii europeni. Este un principiu de bază și de la asta vrem să pornesc. Acum câteva întrebări în legătură cu declarația de conformitate. Înțeleg că în trecut uh, producătorul trebuia doar să păstreze declarația de conformitate, să o aibă. Acum fiecare produs și unele sunt foarte ieftine trebuie să vină cu această declarație de conformitate potențial și în mai multe limbi redactată. Aceasta a fost uh, abordarea în, cadrul, în cazul uh, uh, echipamentelor de transport pe cablu. Ați făcut o evaluare de impact a costurilor adiționale dacă fiecare produs trebuie să aibă un certificat atașat. Apoi, la anexa 5, acum se face o introducere care spune că e vorba că aprobarea de tip european va dura doar 5 ani și apoi se apoi expiră și trebuie reînnoită. Trebuie făcută din nou o prezentare. Acest lucru introduce un grad de nesiguranță pentru producător? V-ați gândit la asta? Apoi, la categorii și tipuri de echipament. Sunt trei tipuri diferite și conform adică în funcție de cât de critice sunt riscurile pentru viața umană. E o preocupare din partea producătorilor că, de exemplu, o uh, o vestă de salvare care salvează viața de la, în, uh, de la NEC cade în categoria 3. Mă întreb de ce și vreau să vă întreb dacă v-ați gândit la asta. Apoi, uh, acele ajutoare de plutire, acele uh, anexe, aripioare, știu eu, uh, tot felul de alte uh, dispozitive care te ajută să plutești, în comparație cu vestele de salvare profesionistă. Apoi, la capitolul uh, vizând IMM-urile, vreau să știu mai multe despre tipurile de întreprindere Ați uh, spus că e vorba de un 20%, adică 27 de întreprinderi. Asta înseamnă vreo 4.000 de producători și o mare parte dintre ei IMM-uri. Mie mi se pare că aici se introduce confuzie. Uneori spuneți costurile vor fi destul de mici cu această legislație adițională, dar Apoi aflăm că sunt câteva firme mici care domină piața. Se creează confuzie și aș vrea să știu care IMM-uri și în care sectoare au fost implicate, mai ales aici unde vorbim despre extinderea sferei de aplicare. Apoi arsurile la mâini. Aici dați uh, o cifră, 1500 de cazuri de arsuri uh, într-un singur stat membru, dar nu știm dacă acest lucru este legat de utilizarea sau neutilizarea unui echipament de protecție care intră în sfera de aplicare a uh, acestui regulament. În ceea ce privește mânușile de uz casnic, de, de menaj, din 31 de respondenți, 18 au fost împotriva includerii în sfera de aplicare. Puteți să ne spuneți de ce acești 18 uh, au primit mai multă pondere decât uh, ceilalți până la 31? Puteți să ne faceți apoi o diferență de cost între bunurile de folosință industrială și cele de, de folosință casnică? cum au fost ele incluse în costuri, în, în, în sfera de aplicare, ce ar presupune ca cheltuieli suplimentare pentru gospodării, dacă e vorba de bunurile de folosință personală, pentru că ne preocupă și acest lucru. Și o ultimă întrebare la considerentul 9 se vorbește despre excluderea produs, produselor artizanale, precum mănușile uh, croșetate, tricotate. Nu știu de ce acest, uh, această excepție aici, pe când în uh, directiva anterioară aceste lucruri erau excluse în mod explicit. V-ați gândit de ce aceste mânuși confecționate manual, să le spun, nu știu ce înseamnă asta, din punct de vedere al definiției lor, dar de ce figurează în considerent și nu în textul operativ al uh, proiectului? Bun, acum uh, raportorii din umbră. PP, domnul Arnold. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să vorbesc în limba în uh, germană. Cred că Comisia va fi de acord că aceste măsuri sunt cele utile și binevenite pentru că reduc riscurile, cresc gradul de siguranță iar producătorii și importatorii nu vor avea o sarcină suplimentară administrativă prea mare. Asta ar, fi, asta ar fi rezultatul. La întâlnirea raportorilor din umbră de astăzi eh, s-au pus deja niște întrebări de către câțiva colegi. Aș vrea să revin la câteva dintre întrebări, dacă îmi permiteți. Am primit o întrebare de la președintele Comisiei acea întrebare privind uh, termenele în uh, timp în anexa 5, articolul 6, alineatul 2, literele I și J, care vorbesc despre 5 ani, termen de valabilitate al certificatului de conformitate. Problema este dacă se eliberează un astfel de certificat și nu se modifică termenul de valabilitate, atunci ce se întâmplă cu acest termen de 5 ani în cazul în care producătorul nu dorește să obțină certificatul pentru fiecare produs în parte. Adică dacă încearcă să, să ocolească legea acum. Ei bine, ca să păstrăm nivelul de siguranță dorit, dacă producătorul uh, mm, încearcă, adică produce mm, echipament de protecție personal uh, atunci va trebui să lucreze conform cerințelor echipamentelor de categorie 2, dar pentru anumite părți ale costumului din categoria 3 și atunci lucrurile se complică. Bun, deci trebuie să ne dăm seama că internetul se poate folosi acum pentru aceste uh, certificate. Nu este nevoie ca ele să fie ștanțate pe costum. Mulțumim, doamna Vesfar. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă rog să mă scuzați pentru vocea mea. Am să încerc să vorbesc puțin pentru a mă menaja. Dacă am înțeles bine, subiectul mânușilor pentru menaj sau pentru gătit, vă gândiți la o creștere posibilă a prețului de 20%. În orice caz, mi se pare interesant, dar haideți să fie clar. Arsurile sigur că dor. Și în Germania, ca și în alte țări, majoritatea incidentelor de acest fel au loc acolo unde te simți cel mai în siguranță, și anume acasă. Nu înțeleg, deci, dacă vorbim de un euroscepticism aici, în Europa, atunci trebuie să ne aplicăm și asupra acestui gen de probleme pentru a crește încrederea populației. Dacă Deci la cuptor avem 100, 150, maxim 200 de grade. Sigur că există și uh, vapori, mai se și stropește, există un risc de ardere, de arsură. Acum se pune nu atât uh, problema calității mânușilor, ci și a acestor temperaturi și a felului în care se protejează gospodinele. Toată această discuție despre echipamente de protecție este foarte importantă și trebuie să spunem că cetățenii europeni trebuie să fie protejați, însă în aceeași măsură trebuie să facă obiectul unei, uh, ei fac obiectii, obiectul unei uh, protecții care pentru, manu, pentru producători, pentru importatori este împovărătoare. Adică nu mai trebuie să ne punem problema prețului când vine vorba de siguranță. Nu putem spune că nu avem nevoie de aceste dispoziții pentru că ele costă prea mult. După negocierile tripartite am ajuns cu toții la concluzia că aceste echipamente de protecție pot să salveze vieți. Am participat la aceste negocieri în contextul uh, uh, echipamentelor de protecție pentru motocicliști și acolo era vorba de salvarea de vieți omenești. În același uh, fel putem discuta în acest context și acum m-ar interesa care e calendarul acestor uh, discuții acum, pentru că conform presei uh, germane se spune aici că ministrul economiei Ministrul Economiei din Germania susține că Uniunea Europeană, Parlamentul European sunt uh, uh, dezinformate. Deci trebuie să punem la punct un program clar și va trebui să mai discutăm aceste lucruri, să le punem din nou pe ordinea de zi. Mulțumesc. Domnul Roșfor, următorul uh, raportor din umbră. Mulțumesc. Înainte de a începe să comentez raportul, vreau să vă împărtășesc o veste tristă. Tocmai am aflat fostul uh, comisar european Jacques, Jacques Barrot tocmai a decedat, a fost comisarul european care l-a precedat pe Michel Barnier și pentru mine este o veste foarte tristă, probabil că și pentru mulți dintre dumneavoastră. Pentru mine a fost un prieten, un prieten politic și un apărător foarte decis al cauzei europene. El a decedat acum trei ore, practic, pe stradă, ieșind de la metrou în Paris. Acum, la acest uh, raport, există 3-4 chestiuni fundamentale, semne de întrebare pe care le formulez acum. În primul rând, în legătură cu consultările Comisiei, nu prea ne conving pentru că avem sentimentul că sunt foarte multe date, dar avem și sentimentul că aceste consultări nu uh, au fost uh, riguros formalizate. S-a mers așa cam ca la pescuit, s-a luat ce s-a putut prinde. Uh, nu avem uh, evaluări de impact cu privire la toate aceste măsuri propuse, mai ales în ceea ce privește IMM-urile și consumatorii. Dar aș vrea să vă spun că punând problema impactului, nu sunt împotriva celor uh, propusă de comisie. Cred că doar că comisia ar trebui să ceară informații mai precise în legătură cu impactul pe care acest act normativ îl poate avea. Eu susțin acest demers politic pentru că, mai ales în sectorul accidentelor din domeniul casnic, ideea este, da, aici trebuie să ne protejăm, că aici se petrec cele mai multe accidente, există cele mai multe decese. Sunt mai multe decese în gospodărie decât pe șosele. Deci, trebuie să avem un pic de rigoare în legătură cu calcularea impactului consultării publice. În al doilea rând, da, există o mare diversitate de categorii, de obiecte, A spus-o și dumneavoastră, um, dacă ar fi să glumim uh, acele mânuși um, antitermice pentru scos cozonacii de la cuptor, uh, uh, ele nu aparțin doar femeilor și bărbații se cam ard cu ele. Eu am făcut personal mai multe drumuri la spital din această cauză și știu că este un subiect important avem uh, aici un punct care nu este simplu uh, și știu că în țara mea foarte multe astfel de mânuși sunt produse artizanal, sunt foarte frumos brodate cu peisaje, cu căprioare, cu lebe de la Strasburg și <laughs> cu berze de la Strasburg și uh, de fapt nu au aceeași eficiență. Nu toți avem de, pe de altă parte aceeași Uh, sensibilitate uh, la, la căldură și dacă trebuie să ținem mai mult în mâini în vas fierbinte, nu rezistăm toți la fel de mult. Ei, cum se împacă, deci, aceste lucruri cu obiectele artizanale de care vă vorbeam? Nu știu foarte bine, dar nu vreau să mă ard. Scoțând uh, vase de la cuptor. Sunt, uh, de asemenea, înțeleg argumentul uh, îngreunării procedurilor și mai ales uh, în legătură cu documentația tehnică ce trebuie furnizată. Poate că am putea să utilizăm un sit sau situri internet care ar fi mai ne-ar ajuta să evaluăm mai rapid lucrurile. Și încă o chestiune fundamentală, o întrebare fundamentală la care n-am găsit uh, răspuns în lucrările Comisiei, dinamica acestui sistem, pentru că eu cred cu acest termen de 5 ani că e foarte important să existe o dinamică în sistem, fiindcă securitatea produselor nu e uh, ceva Uh, bătut în cuie este ceva ce ține, se schimbă mereu, ține de cercetare și de dezvoltare, de inovație. Dacă aceste termene vor fi prea lungi, la limita un produs va fi considerat uh, uh, sigur pe toată durata sa de viață, dar cu progresele cu care se fac în ziua de astăzi, uh, probabil că s-ar putea consolida protecția și produsele acestea ar putea fi îmbunătățite cu noi materiale, obținute prin noi procese, cu performanțe superioare. Deci trebuie să avem un sistem care să fie viu și flexibil ca să facă în așa fel încât să integreze permanent inovația. Această limitare, nu știu ce efecte va avea, această uh, certificare de 5 ani, Probabil că asta trebuie să discutăm și cu IMM-urile, dar discuțiile cu IMM-urile nu o să fie foarte ușoare, ele ne pun în gardă cu privire la riscuri și birocrație. Pe de altă parte avem normele pentru importatori care trebuie să respecte aceleași uh, standarde ca în Europa. Asta ar trebui să uh, vină în sprijinul IMM-urilor și cred că uh, adăugarea de calități care să îmbunătățească siguranța trebuie să se reflecte într-un fel în preț, nu așa? Pentru că dacă încorporăm elemente noi care consolidează și îmbunătățesc siguranța unui produs, atunci probabil că merită să dai un ban în plus și atunci concurența va trebui să țină cont de aceste îmbunătățiri și să-și aducă uh, produsele la același nivel. Totul trebuie discutat și, până la urmă, cred că suntem de acord pe fondul acestui subiect, în legătură cu liniile directoare, suntem de acord că trebuie să continuăm către o armonizare maximală cât mai curând posibil, dar, până la urmă, sunt foarte, foarte multe lucruri care de fapt nu sunt detalii, ci chestiuni care să organizeze gândirea și acțiunea noastră. Vom, uh, sigur, lucra împreună cu doamna raportor în următoarele săptămâni și sunt convins că vom ajunge la un rezultat foarte bun. Mulțumesc. Acum domnul Mastalga. Dziękuję panie předsedající v podstatě už moji kolegové <clears throat> položili většinu těch otázek, které mi ležely na srdci. Tak... În principiu s-au pus întrebări care mă apasă și pe mine, inclusiv întrebarea cu privire la temperatura din uh, cuptoare. Temperatură maximă permisă, astfel că să se împiedice accidente. Am văzut prezentarea de mai devreme și acolo se menționează că uh, sunt 4.000 de producători care uh, au aceste produse, dar doar 77 au răspuns la întrebări. Este un număr reprezentativ astfel încât noi să putem trage concluzia că e nevoie de o modificare. De fapt, nici nu știm și s-a spus deja acest lucru. IMM-urile nu se știe cum uh, vor reacționa. Și acum o întrebare pentru Comisia noastră. Comisia Europeană a menționat rata de accidente care nu este menționată în document. În cadrul colaborării de la Bilbao am elaborat un studiu și poate că ar trebui să solicităm uh, agenției un astfel de studiu astfel încât să obținem uh, date valide. Mulțumesc, doamnă președinte. Monsieur Rochefort uh, vient, de, vient de dire au sujet um, Ceea ce privește prețul uh, pentru produse eficiente, această. Um, da, într-adevăr, um, bine spus, trebuie să se plătească prețul necesar, nu putem să îmbunătățim calitatea și să ne așteptăm ca prețurile să nu crească, domnule Roșfor. Uh, se pune o altă problemă, și despre ce vorbesc. Uh, cât costă ce cumpărăm și cât durează? Asta este întrebarea pe care ne punem consumatorii și consumatoarele. Sunt uh, dispuși să plătească ca să nu se arde la mâini, dar nu dacă trebuie să schimbe produsul în mod regulat și dacă um, acesta se degradează prea repede, se pierd efectele siguranței din cauza faptului că se uzează prea repede. Aceasta era doar o paranteză, dar legată de ce am vorbit. Eu aș dori să adresez următoarea întrebare comisiei. Da, am înțeles și a spus, sunt de acord că uh, întrebările nu înseamnă că nu suntem de acord, ci doar cer informații. În ceea ce privește cele trei exigențe uh, Uh, care nu puteau fi acceptate, vibrațiile mecanice și așa mai departe, ați, le-ați enumerat dumneavoastră mai devreme. Dumneavoastră ați spus uh, foarte clar că acest lucru, uh, deci suprimarea acestor exigențe, nu va avea efect asupra sănătății și asupra mediului înconjurător. Întrebarea pe care vă pun este însă pe ce criterii vă, bagați, vă bazați eh, pe declarațiile întreprinderilor sau mai aveți și alte elemente? Vă mulțumesc pentru răspuns deja. Mulțumesc, Evelyn Gebhardt. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să spun cu toată sinceritatea că sunt eh, cumva surprinsă de discuția purtată aici. Pentru că aici avem de a face cu o propunere de regulament care nu pornește de la zero, ci care se bazează pe o directivă din 1989. Deci avem deja o bază și uh, practic nu elaborăm o lege nouă, ci, dacă am înțeles bine, uh, din ceea ce a spus Comisia Europeană, ea va presupune anumite simplificări și va acoperi uh, puncte comune. De aceea salut ceea ce a fost înaintat de Comisia Europeană. Salut de asemenea faptul că dumneavoastră, că uh, ei au făcut uh, o evaluare de impact și de obicei persoanele care știu că eu Uh, nu sunt mulțumită de aceste evaluări, uh, se vor minuna că de, dat, de data aceasta sunt mulțumită de răspunsurile pe care le oferă această evaluare. Deci ar trebui să nu ne prefacem că uh, facem ceva nou, ci uh, că pur și simplu îmbunătățim ceva existent și dacă facem asta va fi bine. Îl rog secretariatul comisiei noastre pentru că nu am analizat, uh, nu am analizat legea prea bine și voi recupera acest lucru. Deci vreau uh, să uh, aflu ce scrie în anexă, însă anexa nu este încărcată acolo pe platforma e-committee. Și pentru că nu mai avem uh, documente pe hârtie, este greu să discutăm pe marginea unor texte pe care nu le avem disponibile. Nici în internet, nici pe suport de hârtie. De aceea nu pot răspunde la această întrebare dacă nu există acea clauză ciudată despre care s-a tot vorbit în Parlament. Deci este o clauză care a tot fost respinsă de Parlament. Nu pot spune, nu mă pot pronunța cu privire la această clauză. De aceea, încă o dată, uh, rugămintea mea către comisie să mi se explice încă o dată mai bine. Încă o întrebare către președinte. Uh, Consiliul a progresat foarte mult Uh, uh, cu privire la text, dar noi nici n-am început uh, la Parlament. De obicei, dumneavoastră sunteți foarte dură la raportare, la faza de raportare și atunci ar trebui să bateți cu pumnul masă și să spuneți care sunt termenele clare. Pentru că nu există încă un program, un plan cu termene clare. O să dau cuvântul comisiei. Da, da, Becky, după aceea, după comisie. Fiindcă nu avem mult timp la dispoziție. Vă rog foarte mult să răspundeți întrebărilor, după care vom da cuvântul în concluzie raportorului. domnule raportor. În primul rând, dați-mi voie să încerc să clarific niște lucruri, fiindcă s-a înțeles că uh, 4.000 de companii produc mânuși. Nu. 4.000 de, uh, de întreprinderi produc toate echipamentele de protecție individuale. Deci, pentru mânușile uh, de uz menajer. Avem câteva companii în Europa și alte, alte câteva care produc uh, mânuși uh, um, de bucătărie. Uh, s-a, s-a, adresat, s-a adresat întrebări Federației Europene de EIP. nu știm care, în cadrul consultărilor, nu știm care sunt adresele întreprinderilor EIP, dar am, uh, am uh, întrebat, uh, am adresat întrebări în studiul pe care îl aveți la dispoziție. Și avem publicat un raport privind rezultatele consultării publice. În ceea ce privește mânușile, autoritatea de supraveghere a pieței vor să se asigure că mm, mânușile sunt uh, similare celor de, pentru uz profesional, care sunt marcate CE. Și problema este că se folosesc um, mânuși uh, care nu sunt marcate CE, dar care seamănă cu cele de uz pentru uz profesionist. Și mânușile pentru uz uh, privat. Dacă, man, dacă producătorii fac ce ar trebui să facă, ar trebui să îndeplinească cerințele acestei legislații, fiindcă spun că mânușile oferă protecție. A, de asta le și cumpără consumatorii. Iar acest regulament nu cere solicitări tehnice suplimentare pentru aceste măsuri dacă dacă ele își îndeplinesc scopul pentru care au fost fabricate. Iată de ce în evaluarea impactului costurile sunt uh, scăzute. Când vorbim despre costuri de 10 și 20%, este vorba despre uh, mânușile care nu respectă um, um, ceea ce care nu care nu uh, respectă specificațiile despre care Ehm, fabricantul uh, spune că există acele mânuși pe care se spune că oferă protecție și ele nu o fac. Dacă acest produs ar intra în sfera de acoperire a directivei la ora actuală, acest lucru ar permite autorităților de supraveghere a pieței să retragă acest produs de pe piață. Dar nu se poate acest lucru. Uh, la ora actuală, fiindcă nu intră acest produs în sfera de aplicare. Deci autoritățile de supraveghere a pieței nu au cadrul necesar care să le permită să retragă aceste mânuși de pe piață. Din de vedere tehnic, nu mai trebuie să fac altceva. Acum, în ceea ce privește certificatul pe o perioadă de 5 ani. se cere, uh, nu se cere renoirea certificatului, ci se va oferi un certificat nou dacă, proiect, dacă produsul mă scuzați, s-a schimbat. Și de unde vine asta? De la autoritatea de supraveghere a pieței. De pildă, vestele, vestele de salvare, unde au existat niște probleme, s-au identificat niște probleme, fabricanților li s-a cerut să repare aceste probleme cu noi standarde și apoi fabricanții au spus, eu am un certificat pe viață, nu trebuie să-mi schimb produsul. Asta a fost problema cu care s-au confruntat autoritățile de supraveghere a pieței. Iată de ce autoritățile au cerut ca certificatele să fie renoibile la, la, la 5 ani și să se emită un certificat nou dacă produsul a fost modificat. Există o, previ- o prevedere în ceea ce privește autoritățile notificate Trebuie să existe uh, principiul, să se respecte principiul propor- proporționalității. Nu se pot uh, la renoirea certificatului nu trebuie să aibă loc o analiză completă a produsului și costurile aferente. Deci nu trebuie să depășească câteva sute de euro costurile pentru un produs serios, ceea ce înseamnă că pentru ceea ce înseamnă că pe costul pe unitate este nesemnificativ. În ceea ce privește um, um, echipamentul de protecție pe măsură, dacă e vorba de o categorie, de un produs din categoria 3, dacă, dacă un produs din categoria 3 ar putea să intre aici, în această categorie. Da, putem oferi niște lămuriri ale acestui concept, dar conceptul, și iată de asta se găsește la categoria 2, uh, uh, se referă la un singur produs. Ceea ce înseamnă că ce avem la categoria 3 este vorba de un proces de auditare a procesului de producție. Deci, procesul de producție nu duce la mult mai multe produse similare, fiindcă aceste produse pe măsură pot fi, acest sistem pe, măsură poate fi aplicat numai dacă e vorba de un singur produs. Deci un produs cum ar fi uh, vestele, vestele de salvare nu uh, poate fi inclus în această categorie a, produselor pe măsură. Deci, uh, nu trebuie să existe costuri, suplimentare, bineînțeles, uh, dar putem să clarificăm acest lucru într-un considerent sau um, prin uh, intermediul articole, articolelor pentru a clarifica lucrurile pentru toată lumea. În ceea ce privește adresele internet, ce avem în această legislație avem și în uh, noul cadru legislativ. Aceeași abordare pentru toată legislația pe piața muncii. Nu s-a schimbat nimic în ceea ce privește acest aspect și asta am discutat deja. Am discutat deja despre mm, faptul că nu putem uh, reduce totul la un site internet, faptul că nu există o uh, nu există siguranță juridică că va sta în picioare site-ul internet, va, nu, nu va fi închis. Nimeni nu poate obliga o întreprindere să aibă veșnic un site internet. Deci, în ceea ce privește clarificările cu privire la articolul 7.2, este vorba despre târguri și expoziții. Aici se poate ca produsele să, să uh, fie neconforme, dar nu pot fi comercializate. Vorba doar de prezentarea produsului. În ceea ce privește cerințele tehnice, vibrațiile tehnice, s-a retras aceast, această uh, cerință tehnică, fiindcă era una de termen general, iar uh, pentru noi uh, vibrațiile mecanice trebuie să fie evaluate pentru fiecare EIP, fiindcă fiecare echipament individual de protecție diferă din punct de vedere al vibrațiilor tehnice. Deci, dacă am spune că lucrătorii trebuie să fie protejați la un anumit nivel, asta nu le de niciun ajutor. Dacă e vorba despre un anumit echipament individual de protecție, în operarea unei anumite mașinării, un anumit aparat, acolo trebuie evaluate vibrațiile mecanice. Iată de ce a fost eliminată această cerință, dar, dar rămâne, rămâne totuși această cerință, dar Uh, în funcție de uh, fiecare echipament individual de protecție în parte. Da, vă, vă putem uh, da toate informațiile pe care le avem în, în studiu, raportul, raportul nostru. Vă oferim informații, sigur, dacă doriți. Dar, din păcate, statisticile oficiale și studiile nu dețin toate informațiile uh, precise pe care le, le-am dorit. Vă mulțumesc. Uh, mulțumesc că am depășit uh, timpul alocat cu jumătate de oră și dau acum cuvântul rapid, doamnei raportor, dar pe scurt vreau să vă reamintesc că eu m-am, am, m-am oferit să mă uh, ocup de acest raport, fiindcă nimeni, nimeni altcineva nu a vrut acest raport. Subiectul este foarte important și um, m-aș simți foarte uh, jignită dacă um, spuneți că nu este așa și că um, la început am vorbit despre vestele antiglonți, vestele de salvare și este foarte important uh, ca um, aceste echipamente să aibă aceleași standarde în momentul în care sunt importate uh, ca standardele impuse dacă ar fi produse uh, în Uniunea Europeană. Acesta este un element important al NLC, NCL. Uh, dar, spre deosebire de celălalt era parte de dimineață, există și domenii uh, unde a fost derulată uh, valoarea impactului și despre care ne-a vorbit echipa de azi dimineață, unde situația diferă, uh, cum ar fi de... Uh, și... și uh, ce ce privește arzătoarele gaz um, și trebuie să vedem uh, dacă uh, aceste produse sunt la categoria care trebuie și să ne asigurăm că dacă introducem, dacă introducem legislație nouă privind bunurile, trebuie să, trebuie să fie în uh, slujba consumatorilor și nu, din potrivă, nu trebuie să le îngreuneze achiziționarea de produse. Deci am niște întrebări aici. Sper că raportul meu... bine, bine, asta între paranteze vreau să vă spun că pentru asta nu am uh, stabilit un termen mai scurt, fiindcă am vrut să mă întâlnesc cu raportorii din umbră să uh, discut cu ei, ceea ce am și făcut ieri seara, când, uh, din păcate, raportorul SCD nu a fost prezent, știu că nu se simte bine, sper că voi putea să discut cu ea în particular. Sper că raportul va fi elaborat pe 20, va fi deja terminat pe 28 ianuarie, ceea ce înseamnă că vom avea același calendar ca privind uh, aparatele uh, pe combustibil gazos și uh, vom mai uh, lămuri și chestiuni cu privire echipamentele pe măsură și uh, termenul de 5 ani care uh, vă mulțumesc pentru aceste lămuri. Nu înțeleg de ce la acest raport se, uh, se cer uh, Ă, copii ă, pe hârtie a declarației de conformitate, de ce nu se poate completa doar online un formular, se poate să face amendamente, o să, o să încerc să reformulez pe aici pe acolo pentru a arăta foarte clar ce bunuri intră în sfera de aplicare a acest document și ce bunuri nu intră. Eu nu cred că uh, mânușile uh, folosite pentru uh, uz casnic sunt la fel de importante ca mânușile uh, de protecție din industria chimică, de pildă, deci trebuie să uh, lucrurile să fie mai clare pentru a nu dăuna unor altor produse. Sper că vom putea să colaborăm și să dezbatem înainte de a lua o decizie finală. Vă mulțumesc. Thank you, Mulțumesc, doamnă raportor. Uh, și acum eh, vom da din nou cuvântul președintelui nostru. Mulțumesc! Următorul capitol se referă la practicile neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. În partea comisiei vom da cuvântul imediat serviciilor comisiei. Nu știu cine va prelua cuvântul. Da, mulțumesc. Maria Reiba. Bainda? Mulțumesc. Mă bucur să mă aflu astăzi aici cu dumneavoastră și să vă prezint comunicatul Comisiei din luna iulie cu privire la practicile comerciale neloiale în lanțul uh, alimentar. Am înțeles că există uh, informații uh, transmise Comisiei cu privire la un studiu pe care l-am efectuat, în cadrul căruia am analizat situația în statele membre nu, vă, nu le voi discuta separat. Am integrat în prezentarea mea câteva lămuriri cu privire la situația din fiecare stat membru, uh, informații bazate pe studiu. Bineînțeles că este un subiect discutat în legislatura trecută, unul foarte uh, aprig dezbătut și Comisia uh, IMCO a fost foarte interesată de acest uh, subiect, respectiv de chestiunea legată de practicile neloiale. Înainte de a trece la comunicat, aș dori să încep uh, cu o scurtă lămurire, o definiție a practicilor neloiale, o definiție de lucru Acestea sunt practici care se abat uh, grav de la o conduită comercială bună și care sunt opuse bunei credințe și uh, acțiunilor uh, cinstite. A, ast, astfel de practici uh, apar atunci când sunt uh, termeni contractuali lipsă, când uh, se abuzează de astfel de termeni, când uh, sunt deduceri retroactive aplicate și când uh, se aplică taxe imprevizibile de către o parte contractuală. De ce acest subiect a devenit atât de important pe agenda noastră în ultimii ani? Cred că se explică prin evoluția din lanțul alimentar, Caracteristicile acestui lanț sunt importante în acest context. Și situația este următoarea. Vedem dezechilibre, dezechilibre din ce în ce mai mari uh, în ceea ce privește puterea de negociere, um, presiunea asupra prețului și uh, foarte mulți actori uh, mici pe ambele, de ambele laturi ale pieței. Cu siguranță că nu se întâmplă doar în domeniul de retail, ci și uh, la anumite uh, produse pe partea de furnizare. Ce am mai văzut? Uh, volatilitate, o tensiune pe piața de bunuri de bază și materie primă, constrângeri uh, la bugetele consumatorilor și în astfel de condiții a crescut uh, riscul uh, acestor practici neloiale comerciale. De aceea am uh, văzut, am fost martor a multor inițiative care vin să combată practicile neloiale. Vor exista astfel de inițiative la nivelul Uniunii, dar și la nivelul național. La nivelul Uniunii Europene există această inițiativă voluntară um, la nivelul lanțului alimentar sunt mai multe tipuri de situații incluse aici. Voi reveni asupra acestei inițiative voluntare în următorul diapozitiv. Apoi, la nivelul statelor membre, avem diferite tipuri de reacții. Avem uh, legi noi care se adresează punctual acestor practici neloiale. De asemenea, uh, avem uh, modificări ale legilor concurențiale, legislații care nu au fost neapărat uh, recent modificate, dar care nu se aplicau până acum practicilor neloiale. De asemenea, avem astfel de scheme voluntare la nivelul statelor membre și mai avem state membre care nu au luat niciun fel de măsuri punctuale dar uh, tendința este una de creștere sau de răspândire a acestor inițiative. Haideți să vorbesc despre fiecare în detaliu. La nivel uh, european, mai întâi, de ceva ani, uh, părțile interesate din lanțul de aprovizionare cu alimente s-a pus de acord cu privire la o inițiativă voluntară care să combată astfel de practici neloiale. Deci s-a adus în sfârșit la un consens în acest sens cu uh, un an în urmă, un an și ceva. Și această inițiativă poartă acum uh, titlul de Inițiativa lanțului de, uh, lanțului uh, de aprovizionare cu alimente. Inițiativa, um, ceea ce este important de știut, stabilește un set de măsuri sau de bune practici care au fost convenite de toate părțile interesate. Cam aceasta a fost prima etapă care a dus la elaborarea acestei inițiative. A fost un succes remarcabil, toți actorii interesați au putut ajunge la un consens cu privire la acest set de instrumente și există mai multe exemple de bune practici în acest sens. Cu toate acestea, nu toate părțile interesate au uh, putut adera sau au aderat la această inițiativă, în special din cauza unor situații în care părțile interesate au fost dezamăgite de constrângerile inițiativei asupra principiilor de conformitate. Unii actori eh, nu au eh, aderat la inițiativa lanțului eh, de aprovizionare, dar s-au pus de acord cu privire la principiile de bază. Ce fac statele membre? Am menționat că sunt câteva state membre care au introdus acte normative destinate practicilor neloiale, respectiv combaterii lor. Le puteți vedea pe hartă. Sunt uh, soluții ușor diferite între ele. În mod normal există o listă cu uh, măsurile numerate și modelele de punere în aplicare care pot fi ușor diferite. În unele state membre există o legislație specifică care nu uh, este inclusă legislația uh, concurențială Uh, deci văd că măcar Italia face parte uh, dintre aceste țări, dar în celelalte țări există autorități uh, care se ocupă exact de acest subiect. Apoi, mai sunt țări care și-au modificat legile concurențiale, de exemplu în Finlanda de curând, sau mai pot fi modificări ale unor legi concurențiale existente care se apleacă asupra uh, dependenței economice între părți și a puterii economice relative. Deci asta este soluția aplicată în Germania de curând, într-un caz anume, uh, împotriva unuia dintre retailerii importanți din Germania. Alte țări nu au luat uh, măsuri publice s-ar putea să um, existe um, prevederi care s-ar aplica în teorie, dar pentru a le pune în aplicare uh, ar trebui să se acționeze în judecată companiile implicate. Deci studiile arată că, de fapt, în practică nu se aplică niciun fel de măsuri împotriva practicilor neloiale. Deci se discută în aceste țări despre un cadru legal uh, nou pe această temă. Acum, de ce uh, Uniunea Europeană a înaintat acest, uh, acest comunicat, această comunicare? Uh, am ajuns la concluzia că, în general, legislația concurențială este insuficientă pentru a combate practicile neloiale. Mai devreme, nu mă refeream la uh, miezul uh, legislației europene, articolele respective, legile naționale ar putea uh, conține anumite prevederi specifice. Nu există o armonizare în acest domeniu, articolele 1 sau 2. Deci, statele membre pot avea un domeniu mai amplu de aplicare care uh, să se refere la, la uh, prevederi împotriva abuzurilor uh, de putere economică. Inițiativa lanțului de aprovizoare cu alimente reprezintă un succes important. Și subliniem acest lucru încă o dată. Această inițiativă are un potențial imens de a combate eficient practicile neloiale. Credem că există o legătură strânsă cu punerea în aplicare a uh, legislației existente. De aceea am dorit să înaintăm uh, această comunicare. Și am crezut că ar fi binevenit să subliniem faptul că uh, există un consens larg cu privire la bunele practici în întreaga Europa chiar dacă nu uh, este vorba despre un instrument uh, legal, dar totuși este bine să indicăm faptul că există un uh, consens larg cu privire la bunele practici în lanțul de aprovizionare cu alimente. Acesta fiind una dintre rațiunile comunicării. și încercăm să subliniem și cât de important este să se acționeze la nivel național. Au existat dezbateri cu privire la motivul pentru care Comisia nu a propus un instrument mai puternic decât acest comunicat. Sunt mai multe motive. În primul rând, cred că am lămurit acest aspect. Deja avem problema internă multe dintre aceste practici sunt combătute la nivel național, mul, multe dintre statele membre fac acest lucru deja sau uh, se gândesc să combată practicile neloiale. Deci vor exista instrumente uh, legislative uh, și uh, ar trebui să ne concentrăm asupra punerii în aplicare la acest nivel e greu să se definească o soluție general valabilă. Și cred că ați văzut acest lucru atunci când uh, v-am arătat harta. Și nu în cele din urmă, inițiativa lanțului uh, alimentar uh, are deja un an vechime și noi credem că ar trebui să îi se ofere ocazia să își dovedească potențialul. Cam acestea sunt rațiunile în spatele comunicării. Este uh, important ca uh, această comunicare să fie adresată participanților la piață, statelor membre și comisiei. Sunt trei piloni importanți, uh, susținerea inițiativei deja menționate, standardele uh, valabile la nivelul Uniunii pentru principiile uh, care stau la baza practicilor, uh, bunelor practici și punerea în aplicare um, eficientă la nivel național. Nu a existat o astfel de autoritate la nivel de supraveghere la nivel european, însă în comunicare statele membre sunt solicitate să verifice punerea în aplicare a prevederilor la nivel național. În ceea ce privește inițiativa, ceea ce n-am menționat încă, există deja un instrument la nivel european. Încurajăm toți operatorii să adere la inițiativa noastră. Mai există îngrijorări uh, cu privire la participarea IMM-urilor la acest lanț, pentru că ei sunt cei mai mari beneficiari ai combaterii practicilor neloiale. Și alt lucru pe care l-am menționat, este important să se stabilească platforme naționale pe bază de voluntariat. Susținem și această cale fiind uh, unul dintre obiectivele grupului de uh, lucru și de guvernanță care se ocupă de acest domeniu. Standarde general valabile la nivelul Uniunii, cred că am menționat deja că nu pot intra în detalii, dar există un consens și vreau să subliniez acum uh, faptul că solicităm statele membre să verifice dacă există o conformitate a legislației naționale cu principiile menționate. Deci statele membre trebuie să analizeze legislația valabilă, în vigoare, și nu numai uh, punerea aplicare, ci și con, con, conținutul, textul prevederilor legale în vigoare. Ar putea exista o tendință, precum se întâmplă în alte domenii, de a impune prevederi mult prea severe. Comunicarea sublinează nevoia unei descurajări eficiente a practicilor neloiale. Un aspect cheie nu se referă atât la sistemul de punere în aplicare, ci mai degrabă la uh, o punere în practică eficientă și o posibilitate de a înainta plângeri. De asemenea, abilitatea de a începe anchete în uh, cazuri de încălcare sau în cazuri de practici neloiale. De asemenea, măsurile, una dintre măsurile efective sau eficiente împotriva practicilor neloiale uh, este factorul frică sau fear factor, cum îi spunem. Uh, în acest domeniu o parte depinde de cealaltă parte. Există temerea sau frica că uh, partenerul mai slab denunță practici neloiale ca să se răzbune. Deci aici uh, mecanismele trebuie să permită plângeri confidențiale și să existe Uh, abilitatea de a investiga. Cam asta ar fi pe scurt ceea ce propunem noi, ce se va întâmpla pe viitor. Acum uh, trecem printr-o fază de evaluare. Pe de o parte, um, am comandat un studiu și vom analiza inițiativa lanțului de aprovizionare cu alimente și platformele naționale Vom analiza în detaliu cadrul uh, legislativ național, ne vom întâlni cu statele membre pentru un schimb de bune practici și pentru a facilita o coordonare a măsurilor din statele membre. Vom discuta cu statele membre despre modul în care își evaluează propriile sisteme și am promis să uh, raportăm uh, Consiliului rezultatele uh, evaluărilor uh, pe care le vom întreprinde în 2015. Și, bineînțeles, raportul respectiv va conține câteva recomandări cu privire la uh, necesitatea unor, nevoi, unor măsuri suplimentare la nivelul Uniunii Europene. Sper că ați dobândit o vedere de ansamblu asupra celor conținute în uh, comunicarea uh, Comisiei și în uh, studiul nostru. Vă mulțumesc. Aștept întrebările dumneavoastră. Um, thank you very much. So... Mulțumesc. Discutam uh, și noi o chestiune ale comisiei noastre. Acum suntem un pic în întârziere, așa că dacă raportorul și raportorii din umbră ar vrea să facă o rundă de observații și întrebări foarte rapidă, apoi vom putea să uh, încheiem în următoarele șapte minute, dacă e posibil, domnul Jacklins. Mulțumesc, domnul președinte, doamnelor și domnilor. Cred că subiectul este destul de semnificativ și de complex, ar fi greu de abordat în câteva minute. Vreau să mulțumesc pentru introducere la, acest, la această comunicare și pentru că a prezentat principalele probleme în uh, lanțul uh, furnizării alimentare. Acest raport, uh, după cum știți, este de, din proprie inițiativă și are ca obiectiv să colecteze propuneri care să ducă la combaterea practicilor comerciale neloiale. Sunt mai multe studii disponibile, inclusiv cel al Comisiei, din care reiese că astfel de practici sunt foarte frecvente și foarte dăunătoare, mai ales pentru IMM-uri. Limitează capacitatea firmelor mici de a supraviețui pe piață, Uh, limitează capacitatea acestora de a uh, diminua riscurile legate de investiții și, în general, au uh, efecte negative asupra economiei. Vom avea nevoie de un schimb de opinie aici în comisie. Rămân deschis pentru toți cei care doresc să discute cu mine care sunt ideile noastre în legătură cu acest subiect. Vreau să ascult pe toată lumea. Deja avem câteva rapoarte conexe din care să ne inspirăm, adică s-au mai făcut eforturi în trecut de a defini practicile comerciale din piață. În iunie 2012 Parlamentul a adoptat o rezoluție privind uh, dezechilibrul din lanțul de furnizare alimentar. S-a constatat atunci că problemele sunt de natură europeană și uh, că este nevoie de măsuri uh, de același nivel european. Apoi, Comisia uh, a publicat un an mai târziu o cartă verde a practicilor uh, neloiale. Comisia apoi a um, înființat un forum la nivel înalt privind înfiin... îmbunătățirea funcționării lanțului de furnizare alimentar în 2010 a fost la vremea respectivă un program voluntar, dar foarte bine primit de către comercianți. Însă efectele sale sunt limitate pentru că este, carta este obligatorie doar pentru cei care acceptă și acest lucru pe bază voluntară. Comisia a mai emis un uh, comunicat privind combaterea practicilor neloiale pe lanțul alimentar, o, iarăși o inițiativă bine primită de către comercianți. Deci avem uh, multe nivele de reglementare la nivel european. Există um, regulamente privind uh, practicile comerciale corecte, legea competiției și așa mai departe uh, concurenței. Din toate documentele și dispozițiile disponibile trebuie să vă spun că mai există încă foarte multe uh, diferențe în ceea ce privește măsurile de prevenire și în acest fel cei care practică aceste lucruri vor fi mereu tentați să încerce pentru că este greu să fie identificați și uh, legea concurenței nu acoperă toate practicile neloiale care uh, sunt în operație acum. Uh, Trebuie să definim deci mai bine ce înseamnă practici neloiale, <clears throat> iar statele membre au luat acțiuni pentru a reglementa, au, fă, au făcut ceva pentru a reglementa uh, aceste practici, dar se crede din ce în ce mai mult că eficiența programelor voluntare este insuficientă. De aceea, din ce în ce mai adesea, se legiferează, se impun uh, sancțiuni Deci, uh, credem că este nevoie să avem un catalog comun de măsuri de prevenire și de pedepsire a acestor uh, fapte. pentru a ne da seama exact de ce fel de reglementare avem nevoie la nivel european și cum să facem legislația europeană mai coerentă, astfel încât să rezolvăm problemele. În încheiere, aș vrea să îi cer doamnei Redinger să se gândească la următoarele lucruri. raportul Uh, din decembrie 2013, din proprie inițiativă privind vânzarea cu amănântul, s-a cerut comisiei să, se af- să afle dacă este posibilă punerea în aplicare a legislației astfel încât să se elimine elementul fricii. Am cerut uh, comisiei să uh, ne spună ce face efectiv pentru a elimina factorul uh, frică din relațiile comerciale. Și vreau să întreb dacă există posibilități de a acționa eficient uh, astfel încât practicile neloiale care afectează IMM-urile să fie eliminate de pe piața europeană. Părerea mea este, și cred că vorbesc pentru mai multe uh, companii, cred că a cere o autoreglementare și participarea la programe voluntare, benevole, va fi insuficient în acest caz. Părerea mea este că trebuie să cerem condamnarea acestor practici, criminalizarea lor și cei care le practică să fie aduși în fața justiției. Da, vreau să Vă confirm, pentru că, pentru că am rămas foarte mult în urmă. Vreau să vă întreb dacă n-am putea să ne întoarcem la această temă la finalul ordinii de zi de mâine. N-ar fi poate mai bine, pentru că acum suntem în mare întârziere. Deci dacă mai e nevoie, revenim uh, la sfârșitul dimineții de mâine. Acum însă mai luăm un uh, vorbitor. Ildico. Um, meg szeretném köszönni Ribinen asszonynak a tájékoztatást. Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc și eu Comisiei pentru prezentare și aș vrea să-mi cer cer scuze în numele doamnei Bild, care mi-a cerut uh, mie să prezint uh, următoarele opinii. Ea salut uh, faptul că păstrăm vânzarea cu amănântul sus pe agenda noastră, între priorități. Îl încurajează pe domnul Iaschievici să continue activitatea și să uh, includă în uh, raportul său uh, și uh, avizele Corața Bill și De Young, ca și acea carte verde a relațiilor business to business. Exprim uh, sprijin pentru inițiativa Comisiei în favoarea echilibrării lanțului de furnizare alimentară. <clears throat> Subliniază faptul că trebuie monitorizate relațiile business cu business în mediul comercial și spune că în ultimii ani s-au făcut progrese mari trecând de la negare la un dialog constructiv și sperăm că vom ajunge la un rezultat și mai bun prin uh, parteneriate public-private. Vom continua să avansăm cu dialogul constructiv pe care l-am angajat cu părțile implicate din industrie. Colega mea încurajează toate părțile interesate să participe la crearea, crearea de platforme naționale care să furnizeze libertatea de uh, mișcare pentru sedii comerciale și așa mai departe. Un alt pas înainte va fi masa rotundă anuală privind uh, vânzările cu amănuntul, o inițiativă a Parlamentului, ca fiind un cadru de dezbatere și de uh, evaluare a rezultatelor. Doamna Colața Bild își dorește, bineînțeles, o colaborare strânsă cu domnul raportor și cu raportorii din umbră. Já jsem si vědoma, že uh, nám čas utíká, uh, proto... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt conștient că am intrat în criză de timp și sper că vom mai putea discuta în detaliu despre acest subiect. Aș avea patru întrebări concrete pentru comisie. Vreau să vă mulțumesc pentru prezentare, dar și pentru observațiile raportorului. Sunt de părere că multe dintre uh, lucrurile pe care vroiam să le aflu uh, au fost deja menționate. Mă alătur celor uh, spuse mai devreme perspectivei uh, sceptice asupra sistemelor pe bază de voluntariat. Este interesant, însă aș vrea să spun că, din punctul de vedere al Comisiei, aceste inițiative nu îi cuprind pe agricultori, de exemplu, sau uh, pe reprezentanții industriei prelucratoare de carne. Știm că multe IMM-uri nu sunt integrate, deși nu cunoaștem care este uh, procentul lor, ponderea lor, dar uh, implicarea lor este foarte importantă pentru buna funcționare a acestui instrument. O a doua întrebare, ea se referă la marjele uh, alimentare în Uniunea Europeană am uh, adresat o întrebare Comisiei Europene, nu am primit niciun răspuns deocamdată, dar m-ar interesa să aflu dacă Comisia Europeană deține o statistică cu privire la nivelul mediu al marjelor la alimentele de bază în uh, comerțul cu amănuntul la nivelul statelor membre și uh, de asta aș dori să leg o a treia întrebare după o analiză extinsă a efectelor uh, acestor practici neloiale asupra consumatorului final. Și ultima mea remarcă se referă la un soi de tratament egal în statele membre. Pe piața internă există la nivel național actori diferiți, fie la, pe partea producătorilor sau de partea importatorilor și așa mai departe, care Uh, pot avea practici diferite în relația cu partenerii lor. Comisia este de părere că acesta este un atribut al pieței uh, unice și există informații în acest sens? Mulțumesc! Mulțumesc, Vicky. Voi uh, fi foarte concis. Cred că această problemă nu o să se rezolve foarte repede pentru că fondul problemei este inechitatea, inegalitatea dimensiunii actorilor implicați. E vorba de pe de o parte foarte multe IMM-uri uh, și pe de altă parte foarte puțini actori de mari dimensiuni. Dacă luăm exemplu Franței, uh, am mai încercat acest lucru și nu prea a funcționat, deci mă tem că soluția nu este ușor de găsit, dar trebuie să ne mobilizăm. Am zis că voi fi concis, deci mă mai referi la două întrebări. Prima, Știm că, ținând cont de această inegalitate de dimensiuni, principala problemă e factorul frică. Frica pe care micile întreprinderi o au de a se mobiliza contra grupurilor mari Și în raport cu acest lucru, întrebarea este, tot ce am făcut noi aici, de câțiva ani încoace, în legătură cu căutarea de formule alternative sau soluții judiciare. Pentru că imamurile au o teamă de a se adresa justiție. Nu credeți că mediatorul, instituția mediatorului ar putea fi mobilizată pe această chestiune a rezolvării situației, a situațiilor acestora care nu sunt, de fapt, tolerabile? S-ar putea să avem aici o cale de urmat. Și am, al doilea rând, în al doilea rând, uh, recomandările celor 28 experți uh, europeni, una mi se pare chiar interesantă. De ce să nu furnizăm o listă de practici uh, neloiale, o listă neagră și o listă gri nu suntem în măsură astăzi să punem pe roate un instrument legislativ, dar după recomandările respective, poate că ar fi bună o listă neagră, o listă gri, care să preia felul în care funcționează aceste practici neloiale. Și poate că așa am putea să avansăm, să mergem un pic mai repede. Mulțumesc. Grazie Presidente, cerco di essere velocissimo, il tema è molto interessante, credo che tocchi uno dei... Mulțumesc, domnule președinte, tema este foarte interesantă și mă interesează foarte mult din punctul de vedere al consumatorilor și al garantării unui bun raport în distribuția de produse alimentare. E important pentru lumea agricolă și pentru IMM-uri, desigur. Merg prea repede? Thank you. Ah, un ritard. ok. Ok, a bit slow. Siamo sempre tra fare veloci e dover parlare lentamente. Va bene? Păi ni s-a spus să vorbim repede, așa că vorbim mai repede. Deci, vreau să spun multe lucruri. Este foarte important faptul că în Europa se concentrează mai multe întreprinderi de mari dimensiuni de distribuție de produse alimentare. În marile orașe există cam aceiași distributori în Franța, în Italia, în Germania. Și cum uh, spunea colegă, colegul din Germania, foarte multe întreprinderi mici, fără o putere foarte mare comercială. Până la urmă, eficiența sistemelor de distribuție se face în detrimentul producătorilor. Nu trebuie să-i uităm nici pe aceștia. Cred că trebuie să ne întrebăm, și asta e problema, întrebarea pe care o adresez Comisiei, dacă printre aceste practici neloiale se ține cont și de acele produse albe, adică distribuitorii unei anumite marci să distribuie și produsele unui alt distribuitor. Mă întreb dacă asta este una dintre metodele pe care ați dori să le analizați și mi-ar plăcea, dacă e posibil, să putem face ceva în această privință, pentru că nu prea avem multe pârghii la dispoziție în afară de inițiativele benevole de care s-a vorbit deja. Comisia, foarte pe scurt, puteți să răspundeți în scris dacă Da, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări și răspunsuri. Am să încep să vă răspund tuturor în detaliu. Am să le trec în revistă rapid. Nu, acum ceva chiar s-a întâmplat cu interpretarea. Um, saying that it's unfortunate that I cannot answer everything. N-am spus că voi răspunde la toate întrebările, ci aș vrea să răspund la ele în detaliu. N-ați prefera să veniți mâine la prânz și să răspundeți în detaliu la aceste întrebări? Am avut uh, vreo jumătate de oră de întrebări din partea mai multor membri și <clears throat> mi-e teamă că Comisia a dorit să răspundă la toate acestea. Avem timp după 11 și 10 mâine dimineață. Ce ar vrea raportorul să facă? Mâine? Mâine e bine. Socialistii, PPE, toată lumea de acord, veți fi mâine alături de noi? Voi fi aici, dar am o altă întâlnire la aceeași oră. O să vă informăm noi. E în regulă așa? Bun. Mulțumim foarte mult. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru flexibilitate. Acum trecem la întâlnirea coordonatorilor. Thank you, everybody. So that will start at about quarter past 11 latest tomorrow.